raportori care au luat cuvântul pe acest subiect și punem punct uh, aici dezbaterii. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi în cursul acestei după amieze. Este vorba despre raportul domnului uh, Valero referitor la exportul de arme, punerea în practică a poziției comună, comune. O să-i dau cuvântul de îndată domnului Valero, care este raportor și are la dispoziție 4 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea foarte bună pe care am desfășurat-o. Nu suntem de aceeași părere în unele detalii, dar în linii mari suntem de aceeași părere că trebuie să fie consolidat controlul asupra exportului de arme pentru că armele nu trebuie să ajungă în uh, mâinile unor uh, răufăcători. Exportul de arme este important în politica noastră externă, dar devine tot mai important și în politica noastră internă, pentru că Europa a fost victima unor atacuri teroriste și uh, teroriștii au folosit arme europene ne concentrăm acum pe exportul de arme. În mass media din Spania s-a uh, vorbit despre asta, uh, pentru că atunci când regele Spaniei s-a deplasat în Arabia Saudită, printre altele s-a discutat și despre arme uh, cetățenii din Barcelona au, și-au exprimat dorința de a exporta pace, nu arme. Dar uh, Arabia Saudită uh, sprijină, de fapt, inclusiv uh, construcția de moschee în Europa. În același timp, uh, importat arme din Europa pentru a le exporta în Siria. Deci armele europenilor ajung până la urmă și în mâinile unor teroriști, ceea ce este inacceptabil. Trebuie să elaborăm reguli comune, să avem o bază comună, cel puțin opt criterii trebuie să fie uh, respectate pentru ca armele să nu ajungă în regiunile în care drepturile omului sunt încălcate sau în care uh, există conflicte armate. Multe din uh, criteriile noastre însă nu au fost respectate uh, uh, și, de fapt, ar fi trebuit să existe și o decizie de a nu mai exporta armament spre Arabia Saudită. Acesta este punctul nostru de vedere și iată că ne confruntăm acum și situația în care țările au achiziționat armament în condiții de pace și acum se implică în conflicte armate. Și sigur că aș, se ridică multe probleme. De ce anumite state membre ale Uniunii Europene aprobă în continuare exportul de arme? Nu am putea, de fapt, să stopăm conflictele viitoare. Parlamentul European a propus și uh, un embargo asupra exportului de arme pentru Arabia Saudită. Cred că ar fi singura posibilitate de acțiune în relația cu țări care nu respectă regulile noastre dar uh, trebuie poate și să evaluăm mai bine situațiile, pentru că uh, nu este uh, vorba doar de scopul achiziționării armamentului, trebuie să ne gândim și la situațiile din țările importatoare. 40% din armamentul nostru ajunge până la urmă în Orientul Mijlociu. Noi în Europa avem o supra capacitate în ce privește producția de armament uh, și trebuie să exportăm uh, pentru ca industria uh, de resort să nu moară până la urmă. Dar articolul 10 al documentului comun precizează că condițiile de pe piața muncii nu trebuie să fie un criteriu pentru exportul de armament. Noi uh, trebuie să ne respectăm propriile reguli atunci când decidem exportul de arme alte reguli. Trebuie să uh, existe sancțiuni împotriva uh, țărilor care nu respectă uh, regulile. Sperăm ca și doamna Mogherini să aibă puterea să decidă un embargo atunci când el se impune, pentru că este vorba de pacea mondială, dar și de securitatea cetățenilor noștri. Acum voi da cuvântul domnului Mazicas. Bun venit în sală din partea vicepreședintelui Comisiei și în alt reprezentant, doamna Federica Mogherini. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mulțumesc frumos, domnule președinte, stimați eurodeputați. Vorbesc în uh, numele doamnei Mogherini, înaltul reprezentant uh, al Uniunii pentru afaceri externe și salut uh, această ocazie de a vorbi în fața dumneavoastră în numele, prezentând opinia noastră vis-a-vis -vis de raportul doamnei Valero. Acesta vine în urma aspectelor legate de transparență care au fost deja aplicate la nivelul Uniunii Europene. Există o serie de reglementări care s-au dezvoltat considerabil de-a lungul anilor subliniind faptul că transparența și dialogul pot să se producă fără încălcarea responsabilităților uh, naționale sau a factorilor uh, interesați de la nivel european. Atunci când am uh, susținut ideea transparenței, în special prin tratatul privind de comercializarea armelor, am considerat că trebuie să spunem că transparența nu merge împotriva securității naționale și regionale. Cadrul european pentru exportul armelor se bazează pe poziția europeană adoptată în 2008 și este unul unic bazat pe răspunderea națională a statelor membre privind uh, autorizarea exportului de arme împreună cu o partajare a responsabilităților la nivelul autorităților statelor membre. Criteriile de evaluare al riscului uh, sunt cuprinzătoare și au uh, impact uh, semnificativ, în special în ceea ce privește dreptul uh, umanitar internațional și impactul asupra stabilității interne și regionale. Aplicarea sa zilnică este susținută de un ghid de utilizare revizuit în 2015 pentru a fi aliniat cu tratatul privind comercializarea de arme. În acest uh, cadru de răspundere națională, combinată cu criteriile de evaluare, obiectivul general uh, european este promovarea unor politici responsabile în acest domeniu și convergența politicilor naționale. În această lumină, Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă oferă o platformă de schimb de informații a Consiliului, a ă, ă, grupului de muncă al Consiliului și ă, aceasta face posibilă schimbul de informații, inclusiv detalii privind de refuzarea unor licențe. Aceste componente privind schimbul de informații au fost actualizate și modernizate de curând în urma revizuirii poziției uh, comune a uh, Uniunii din 2015. Astfel, acest lucru contribuie la convergența politicilor de export de arme, astfel cum sunt ele puse în practică astăzi. Acum să mergem puțin la uh, zona din afara Uniunii Europene. În vecinătatea noastră apropiată, o serie de țări terțe s-au aliniat la poziția comună a Uniunii Europene și din 2009 încoace, Uniunea a creat un program de outreach pentru finanțare a cooperării tehnice. În perioada 2016-2017 s-au făcut deja pași și aceștia vor continua și în perioada următoare, 2018-2019. Apoi, mergând mai departe, să vorbim despre tratatul privind comercializarea de arme. El stabilește standarde unice pentru responsabilitate și transparență în comerțul cu arme. Tratatul a intrat în vigoare în decembrie 2014 și până acum a fost semnat de 100 30 de țări și uh, multe altele sunt uh, partenere, inclusiv statele membre ale Uniunii unele dintre, un, unii dintre cei mai mari exportatori de arme, cum ar fi Rusia, China, India și Pakistan, nu au semnat încă, însă și nici nu au ratificat acest tratat. Toate oportunitățile diplomatice sunt folosite pentru a încuraja țările care nu s-au apropiat de acest tratat să adere la el și chiar s-au furnizat programe de asistență europene atunci unde ele au, acolo unde ele au fost um, solicitate. Comerțul cu arme a devenit global și trebuie să dăm un exemplu. De asemenea, este datoria noastră să încurajăm și să susținem alți producători și comercianți de arme să aplice standardele acestui tratat. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule ministru, și acum vom asculta vizele din partea grupurilor politice. Vom da mai întâi cuvântul PP, domnul Kellam. Aveți două minute domnule președinte. Mulțumesc. domnule Domnule ministru, doresc să mulțumesc colegului Valero pentru deschiderea sa, disponibilitatea de a ține seama și de opinii diferite și în clipa de față sunt mulțumit de faptul că acest uh, raport uh, confirmă dreptul fiecărui stat la a-și concepe politica de autoapărare. Ca atare, uh, statul trebuie să dispună și de dezvoltarea unei tehnologii militare adecvate obiectivelor de autoapărare. Cele opt criterii sunt o, o regulă foarte fermă în ce privește exportul de armament și elaborarea de licențe de export, sigur că trebuie să uh, fie decisă. Pentru a ajunge la o poziție comună este nevoie de o abordare poate mai uh, riguroasă. PPE-ul uh, nu consideră însă că este nevoie de stabilirea de noi criterii sau de stabilirea de sancțiuni, pentru că principalul nostru obiectiv este implementarea uh, integrală a angajamentelor. Este nevoie de un schimb de informații sistematic în ce privește licențele de export care au fost emise. Statele membre au modalități diferite de a informa dar partajarea unor informații relevante eh, în eh, timp eh, adecvat este absolut necesară și eu apreciez abordarea Consiliului din acest punct de vedere Uh, de a înființa, de pildă, niște platforme informaționale. Pentru că, uh, sigur, exportul de armament rămâne o preocupare uh, importantă și trebuie să analizăm acest program cât mai eficient cu putință. Atât statele membre cât și Comisia trebuie să acționeze în acest sens. Noi am solicitat pentru 29 și 34 uh, voturi pe părți. Mulțumesc foarte mult! Am, în nume del grup... domnule Chelam, din partea socialiștilor și democraților, doamna Ayala Sender, te rog, Ines. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și eu uh, doresc să exprim o mulțumire și în același timp să-mi declar mulțumirea pentru cooperarea cu doamna Valero care, ca întotdeauna, este un exemplu de reușită și doresc în egală măsură să-i mulțumesc pentru că a inclus și unele dintre punctele novatoare, cum ar fi, de pildă, posibilitatea de a crea o listă de identitate și o listă a persoanelor cunoscute sau despre care se bănuiește că sunt implicate în uh, traficul cu arme și care chiar și așa apar ca eventual parteneri. În egală măsură există și posibilitatea de a include posibilitatea de a spori nivelul de siguranță în fața atacurilor cibernetice, mai ales ținând cont de faptul că accesul uh, la rețelele și la da- datele de licențiere la nivel național pot reprezenta unul dintre elementele majore de risc. Și de aici decurge și nevoia de a forma, de a instrui mai bine persoanele care, care revin această obligație. În egală măsură am avut astfel ocazia să includem în acest raport ceva care ține de ce se va întâmpla pe viitor. E vorba de Brexit, adică odată ce Regatul Unit nu va mai face parte din Europeană, și anume să nu se reducă sub nicio formă capacitatea Regatului Unit de a putea menține în continuare același nivel de siguranță în ceea ce privește traficul uh, cu arme și mai ales în ceea ce privește posibilitatea de a uh, crea o criză în acest sens. În egală măsură doresc că vă mulțumesc și mulțumim de asemenea și pentru posibilitatea de a identifica și de a acoperi cumva pe avertizorii de integritate, pentru că ei sunt cei care denunță eventuale nereguli în companiile lor sau la nivelul administrator în care lucrează și denunță, deci, situații în care nu se respectă obligațiile de control referitoare la poziția comună și, în egală măsură, uh, Uh, s-a vorbit foarte mult de rălele practici, de posibilitatea de a le identifica, posibilitatea de a crea un fel de listă neagră și de a identifica în țările terțe pe acei care își fac treaba foarte bine și care uh, reușesc să aplice acest control al exporturilor în materie de uh, comerț cu Uniunea Europeană. Și, nu în ultimul rând, este vorba și de posibilitatea și nevoia de a integra într-o cât mai mare măsură dispozițiile comunitare cât și pe celele ONU pentru a ajunge la o luare de poziție mult mai fermă în ceea ce privește mecanismul de control al armelor. Mulțumim și noi. Urmează acum domnul Van Erden din partea conservatorilor timp de două minute și pentru dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Să nu uităm că industriile noastre de apărare sunt esențiale pentru securitatea noastră națională și pentru bunăstarea noastră economică. Să nu le subestimăm importanța. Cinci uh, țări europene sunt prin, în topul exportatorilor mondiali de arme, ca și armatele noastre, care sunt bine reglementate și controlate. Avem regim de export al armelor pentru a ne asigura că atât cât se poate armele și componentele lor cheie nu ajung în mâinile persoanelor greșite și prin asta mă refer la potențialii noștri uh, dușmani și la teroriști. Nu vrem să mai impunem și mai multe reglementări industriilor noastre naționale doar pentru a susține cauza integrării politice europene. Și menționez că țara din care provin eu, Regatul Unit, are deja uh, un sistem solid de export al armelor, indiferent de activitățile europene. Sunt multe lucruri în raport cu care suntem de acord, dar sunt și altele cu care nu, mai ales în ceea ce privește efortul Consiliului de a îmbunătăți, a accentua rolul european în cadrul statelor membre. Sper că Parlamentul va respinge uh, ideea de a sancționa statele membre care nu respectă o poziție comună și, de asemenea, nu vedem uh, nevoia de crearea unor fonduri europene folosite pentru construirea capacităților în ceea ce privește licențele și uh, instituțiile de punere în aplicare în statele membre. Mă bucur că se menționează măcar tratatul internațional al ONU. Și mulțumesc, domnule Masicas, pentru că ați pus accentul pe acest lucru. Trebuie să ne întrebăm de ce e nevoie să intensificăm activitatea europeană în acest domeniu când există o comunitate internațională mai largă unde trebuie să se întreprinde acțiuni. Și, în sfârșit, se vorbește foarte puțin despre țările care au abuzat cel mai mult uh, de aceste uh, acest uh, sistem. Și mă gândesc la Rusia, Iran, Pakistan, Corea de Nord, China. Pe ele ar trebui să ne concentrăm atenția, pentru că niciuna dintre aceste țări nu au uh, semnat tratatul ONU privind comerțul uh, cu arme, în timp ce toate statele membre au făcut-o. Mulțumesc! Mulțumesc! Există o interpelare pentru dumneavoastră cu cartonașul albastru, domnule Van Orden, din partea domnului Scott Cato o acceptați? Doamne, scot Cato, mă iertați, o acceptați? O acceptați, vă rog. Vă rog, mulțumesc. With blockades and demonstrations against the world. Această uh, dezbatere uh, care uh, se poartă în clipa de față s-a oglindit și în protestele care au avut loc la Londra Credeți că ar fi bine să votăm pentru raportul Valero atunci când e vorba și de exporte arme care până la urmă duc la uciderea de copii? Cred că uh, v-ați pregătit această întrebare înainte ca eu să încep să vorbesc și de asemenea uh, vreau să vă spun că nu mi-a plăcut uh, modul în care ați formulat întrebarea pe care mi-ați adresat-o, pentru că, bineînțeles, eu condamn cu severitate uciderea de copii și de civili, dar un embargo pentru exportul de armament spre Arabia Saudită, cu așa ceva nu aș putea să fi de acord știți că a existat într-adevăr campania împotriva uh, comerțului cu arme și a existat și o audiere uh, până la urmă la Înalta Curte din uh, Marea Britanie și Înalta Curte uh, până la urmă um, a aprobat uh, decizia guvernului din Marea Britanie. Există, deci s-a pronunțat în alta curte în legătură cu asta și uh, deci nu trebuie să fie suspendate licențele de export de armament spre Arabia Saudită. Și există și acoperire, argumentație pentru această decizie. Onorevole. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Art din, Nart din partea ALDE. Vă rog, aveți un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să nu amestecăm uh, concepte care sunt absolut legitime. Legitimă apărare și asta înseamnă o industrie activă. Haideți să nu o transformăm în prostituție doar de dragul afacerilor, pentru că până la urmă avem opt criterii fundamentale care sunt, au fost convenite în 2008 și ele trebuie să fie aplicate. Și haideți să nu batem câmpii de dragul retoricii. Realitatea contează și nu retorică. Realitatea înseamnă Yemen, acolo unde sute de mii de copii sunt, de oameni sunt bombardați cu produse fabricate în Europa. Este o rușine acest lucru. Prin urmare, nu se poate spune că ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană ar trebui, trebuie să continue, pentru că acest comerț cu sânge trebuie să curgă în continuare ca să putem să ne susținem industria Instituția de apărare, să nu transformăm legitima apărare în pură prostituție și anume să facem bani făcând să curgă sângele altora. Aceste 8 criterii le-am convenit ca să le respectăm. Dacă există pedepse, pentru că nu știu, aveți un exces de producție la lapte, să zicem, mi se pare o nesimțire că nu există niciun fel de sancțiune atunci când nu se respectă cele 8 criterii pentru a vinde arme. Și e adevărat că țări întregi care sunt uh, fruntașe uh, la comerțul cu arme, încalcă aceste criterii. Ori respectăm ceea ce tot noi am hotărât, ori să dăm, lucru, să dăm cărțile pe față, eliminăm criteriile și să spunem, domne, suntem cinici, dar măcar suntem oameni cinstiți și iată, de marme cu le cumpără, pentru că până la urmă ne interesează afacerile și mai puțin etică. E esențial acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnul Lăzing, din partea GUE, un minut și jumătate. Also wenn ich Herrn Van Orden ascultându-l pe domnul Van Orden, se pare că totul este perfect reglementat. Dar exporturile de armament din statele membre ale Uniunii Europene eh, au explodat în ultimii ani și domnul Nart, eh, pe drept cuvânt, a menționat exportul spre Yemen. Eu cred că trebuie să fie eh, limitată până la urmă această nebunie și mi-aș fi dorit să registrăm progrese adevărate în această problemă. Pentru că cele 8 opt criterii uh, constituie un cadru obligatoriu pentru exportul european de armament. Iar domnului Chela mai spun că nu este vorba despre criterii noi, dar trebuie să constatăm că aproape toate statele parțial uh, au încălcat uh, semnificativ aceste reguli și noi în Germania, nu în Rusia. În Germania, de pildă, în anul 2015 uh, au fost uh, acordate peste 4.000 de licențe de export uh, în 26 de state care practic încălcau parțial criteriile noastre. Deci este nevoie stringentă de trei chestiuni. Din păcate, raportul nu face propuneri decât în legătură cu un aspect. Este vorba despre Uh, o participare și un angajament ferm al statelor membre. Uh, cele opt criterii trebuie să fie verificate de către instanțe independente și dacă sunt încălcate trebuie să existe mecanisme de sancționare. Fără aceste măsuri, exportul uh, european de armament va duce până la urmă la conflictele Mulțumesc din, part... din, lume. din partea verzilor, doamna Lunacek, vă rog un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru, doamnelor și domnilor. În dezbaterea din ultimii ani am uh, constatat din ce în ce mai mult că se pune și această întrebare a supravegherii aeriene și să vedem foarte clar că există probleme în acest sens. În primul rând este vorba despre relații comerciale oneste și în același timp să nu uh, perturbăm astfel viața Uh, oamenilor. Însă, în egală măsură, vorbim și despre exportul de arme și de aceea colegul meu din partea venților, doamna Valero, doresc să-i mulțumesc foarte tare pentru acest raport excelent care arată foarte clar că poziția comună a Uniunii Europene în legătură cu exporturile de arme din 2008 are forță de lege și că exporturile de arme în țările aflate în zone de război trebuie să fie respectate. Deci se interzice exportul de arme către zonele de război și de aceea sprijin foarte tare această solicitare ca toate exporturile de armă, arme către Arabia Saudită să fie interzise și op, op, oprite, pentru că Arabia Saudită alimentează războiul din Yemen și uh, țara mea din care vin, Austria, a, transmis, a vândut 30.000 de arme de mici dimensiuni. Se varsă sânge în Yemen, această vărsare de sânge trebuie să se oprească și de aceea susțin foarte tare uh, Uh, și poziția exprimată de către doamna comisar Mogherini, care a vrut să impună un embargo împotriva Arabiei Saudite în comerțul cu arme. Mulțumesc! Grazie per il gruppo IFDD. Mulțumesc. Din partea grupului EFDD are cuvântul domnul Carver, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Exporturile de arme și muniții trebuie să depină de evaluări ale guvernelor suverane. Sunt uh, sceptic în legătură cu politica propriului meu guvern în acest domeniu, dar cred că aceste politici trebuie să fie întotdeauna doar în mâinile statelor membre. Și electoratul britanic este de acord cu mine. Sunt lucruri care întotdeauna vor conta în legeri generale uh, nu trebuie să se limiteze răspunderea democratică, sugerând că după Brexit, Regatul Unit trebuie să-și alinieze poziție cu poziția europeană sunt împotriva acestei posibilități. Guvernul nu a spus clar cum va arăta viitoarea noastră politică externă și de securitate. Documentul a devenit disponibil doar în această dimineață și este vag. Această lipsă de claritate cu siguranță va uh, complica și mai mult lucrurile și vor frustra cetățenii. Nu este suficientă. Regatul Unit trebuie să se uh, retragă din sistemele de comandă europene, să lucreze la nivel bilateral și să folosească NATO dacă e nevoie uh, pentru a coordona operațiunile. Pentru asta a votat electoratul britanic atunci când a hotărât să iasă din Uniunea Europeană în referendumul de anul trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, domn, domnul Schaffhauser de la ENL, un minut. exportations d'armement des États. Exporturile de arme din partea statelor membre, în timp ce regulile și utilizarea lor uh, vine și pune limite libertăților din statele membre. Cu ocazia dosarului Mistral, Franța nu și-a respectat cuvântul și astfel a distrus încrederea pe care eventual uh, cumpărători ar fi putut avea în ea. Și am urmat recomandările. Deși în momentul în care armele occidentale trebuie să ajungă în mâinile unor grupuri neonaziste, precum în Ucraina, sau grupuri jihadiste, precum în Siria, sau în Orientul Mijlociu, care are o viziune destul de specială despre democrație și drepturile omului, atunci asta e posibil cu susținerea Comisiei Europene și chiar și cu susținerea acestui Parlament, cel puțin pentru anumite țări. Nu putem să facem ca și credibilitatea și independența Franței să depindă de factori externi. E vorba de suveranitatea noastră. Trebuie ca Franța să iasă din această Uniune Europeană. Aceștia au fost uh, vorbitorii numele grupurilor politice și era acum cuvântul domnul Gala 1 minut și 30. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc Mulțumesc și reprezentantului Consiliului pentru intervenția sa și mă bucură faptul că în fiecare an purtăm această dezbatere, des, discutăm un subiect atât de important pentru politica noastră externă și cred că, în primul rând, ar trebui să recunoaștem faptul că Uniunea Europeană este singura regiune de pe această planetă care are un catalog atât de pretențios din punctul de vedere al criteriilor care trebuie să fie respectate pentru exportul de arme. Este un catalog care devine o recomandare formulată și pentru celelalte regiuni ale lumii. În același timp, trebuie să fim realiști și să înțelegem că nu am fi obținut această poziție comună din partea Consiliului dacă nu statele membre însiși ar fi stabilit lista acestor uh, criterii care trebuie să fie respectate. În același timp, cred că este necesar ca noi, în uh, cadrul uh, grupurilor de lucru de resort din Consiliu, să putem discuta situația din diferitele zone unde au loc conflicte armate și ar fi bine dacă în urma acestor discuții s-ar, ajun- s-ar ajunge la o poziție comună privind atitudinea pe care ar trebui să o adoptăm vis-a-vis -vis de diferite conflicte armate. Cred că, din acest punct de vedere, dezbaterile ar trebui să continue în Consiliu. Și dacă parlamentele naționale uh, Uh, dezbat, uh, pot, deci parlamentele naționale pot să dezbată dacă propriile guverne respectă criteriile respective, însă nu pot să ceară acest lucru din partea altor uh, guverne. Mulțumesc, domnul Pițul, are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul subliniază faptul că statele membre au dreptul legitim să um, achiziționeze tehnologie militară pentru scopuri de apărare, dar uh, mare parte din comerțul cu arme nu este transparent. Nu există modalități de verificare și raportare și lipsa de transparență face rău companiilor care produc um, tehnologie militară în mod legitim, dar utilizatorii finali acestor arme nu respectă criteriile din poziția comună. Aproape Eh, multe, aproape 100 de mii de licențe pentru exportul de arme din UE este un număr mare. Trebuie să, putem, să mm, monitorizăm unde ajung aceste arme. Avem nevoie de criterii pentru a controla exportul de arme. Lipsa de apărare comună de securitate în UE duce la fragmentare și duplicarea resurselor și acestea sunt cauzele Um, creșterii exporturilor de tehnologie militară. Trebuie să consolidăm integrarea Uniunii um, de apărare. Are cuvântul acum doamna Tomasici. Oružje koje europski proizvođači izvoze u treće Vă mulțumesc, domnule președinte. Armele exportate de producătorii europeni în state terțe deseori ajung în mâinile greșite și sunt folosite pentru a comite crime de război și pentru a încălca uh, um, legile umanitare. Războiul în sine este o, o calamitate care scoate ce este mai rău, scoate legale ce este mai rău în uh, oameni. Chiar dacă am controla vânzarea de, de arme în state terțe, nu putem să uh, controlăm în mâinile cui vor ajunge aceste uh, arme de foc această inițiativă ca, ca măsurile luate de statele membre să fie controlate de înaltul uh, reprezentant nu va duce la rezultate. Este pur și simplu o nouă încercare de a extinde prerogativele Uniunii Europene, cu care eu nu sunt de acord, pentru că nu va duce decât la favorizarea marilor uh, producători de arme. Miguel Urban Crespo are acum cuvântul un minut. Un raport publicat chiar ieri de către Amnistia Internațională amenința că în fiecare an armele de foc ucid cam și jumătate de milion de persoane și câteva alte milioane sunt pur și simplu prinse în niște conflicte groaznice provocate de vânzarea unor uh, irresponsabilă de arme. Și Arabia Saudită, care a bombardat spitale, școli, alte infrastructuri în Yemen, uh, sau faptul că piloții au fost formați în Spania ca ulterior să intervină în operațiuni militare în Yemen, acest lucru încalcă dreptul internațional umanitar. Și noi de aici solicităm nu doar instituțiilor europene, ci mai ales guvernului din Spania și Casei Regale să reglementeze astfel de relații cu țări precum ar fi Arabia Saudită și Qatar. Interesele întreprinderilor nu pot niciodată să condiționeze politica externă și să aibă întâietate față de drepturile omului. Acest raport conține elemente foarte pozitive în ceea ce privește îndeplinirea tratatelor uh, internaționale, respectarea drepturilor omului și transparența. Și am înțeles foarte bine că nu numai că trebuie să votăm pentru acest raport, ci mai mult decât atât trebuie să ne angajăm ca acesta să nu rămână doar uh, pe hârtie. Mulțumesc. Mulțumesc care cuvântul domnul Buchner. Un minut. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Parlamentul European astăzi s-a pronunțat um, foarte clar împotriva exportării de arme de foc în uh, regiuni care trec prin uh, crize armate. Uh, este rușinos faptul că țara mea de origine, Germania, este unul din cel mai important exportator de arme de foc în uh, asemenea zone unde există conflicte armate. Și indiferent cine va deveni noul uh, cancelar, uh, doamna Merkel sau domnul Schulz, această politică va continua. Doamna Merkel, domnul Schulz și domnul Sigmar Gabriel, în uh, ochii opiniei publice, se prezintă ca apărători ai refugiaților. Însă, asemenea, conflicte armate au dus la apariția uh, acestei probleme a, a refugiaților. Germania a livrat arme Arabiei uh, Saudite, de exemplu, și în plus, Turcia luptă împotriva cursilor de asemenea cu arme germane. Arabia Saudită duce un război în Yemen cu arme germane. Egiptul își bombardează propria populație sub pretextul combaterii uh, ter- uh, teroriștilor. Este o ipocrizie incredibilă. Creăm uh, cauze pentru pentru apariția fenomenului refugiaților, pe, refugiați pe care apoi trebuie să-i uh, primim la noi acasă. Domnul Castaldo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, a trecut mai mult de un an și jumătate de când am discutat despre dosarul precedent privind punerea în aplicare a poziției comune uh, Uh, în legătură cu exportul de arme, dar puține lucruri s-au schimbat de atunci. Afacerile cu arme sunt în continuare înfloritoare pentru statele membre și exportă inclusiv în țări cu standarde democratice cel puțin dubioase, Egipt, Arabia Saudită și Turcia. Aceștia sunt unul dintre principalii eh, clienți. Da, chiar și Arabia Saudită, împotriva căruia în acest Parlament am cerut embargo în uh, comerțul cu arme în februarie 2016 și am considerat um, exporturile spre Riad că încalcă poziția comună europeană. Țara mea, Italia, a identificat un, a, a, uh, și a sporit enorm de mult exporturile spre Arabia Saudită și acesta a ajuns la 427 de milioane în 2016. Noi votăm, dar statele membre sunt surde la cuvintele noastre. Bombele continuă să cadă în Yemen și nu numai. Civili și copii continuă să moare. Ne-am mânjit mâinile de sânge criterii de con- fără control și fără sancțiuni este doar o ipocrizie pentru a părea respectabil. Iată ce spune amendamentul meu de ani de zile și mulțumesc doamnei Valero că l-a acceptat și anul acesta în raportul său. În 2012 UE a primit Premiul Nobel pentru Pace. A, venit vremea să înceapă să fie demnă de el. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Breton. Merci, monsieur le président la défense nationale est une compétence nationale. Mulțumesc, domnule președinte. Apărarea este o competență națională și trebuie să fie în continuare națională. Și fiecare stat are dreptul să-și dezvolte propria tehnologie militară pentru a se apăra și are dreptul să-și exporte aceste arme. Însă anumite precauții trebuie să fie prevăzute pentru a evita uh, exportul de arme către țări care le-ar întoarce împotriva noastră, fie direct, fie prin intermediul organizațiilor teroriste. Deci uh, sunt de acord cu raportul Valero atunci când spune că e nevoie de o concertare între între statele europene și o concertare și cu Regatul Unit chiar. Și sunt de asemenea de acord când spune că e nevoie de un embargo în ceea ce privește vânzarea de arme către Arabia Saudită. În schimb, sunt scandalizat de raportul Valero atunci când încearcă să încredințeze Uniunii Europene competența de a autoriza sau nu uh, exportul de arme de către statele membre, pentru că așa ceva e contrar suveranității naționale. De aceea am să votez împotriva cuvântul Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când vorbim despre apărarea națională sau despre exportul de arme, nu putem spune orice. Trebuie să amintim astăzi că marile țări exportatoare de arme, mai ales țările europene, respectă standarde extrem de precise, standarde internaționale și europene și anumite state, cum ar fi Franța, au chiar standarde naționale și mai stricte decât cele europene. Și trebuie să amintim, atunci când vorbim despre aceste subiecte, convergența intereselor noastre în lupta împotriva terorismului, împotriva tuturor tipurilor de trafic, împotriva destabilizării anumitor țări. Așa că, într-o lume în care conflictele sunt la început locale, dar apoi devin internaționale, e nevoie de anumită solidaritate și nu putem refuza unor țări să, posibilitatea de a se apăra, mai ales atunci când au aceleași valori ca și noi. A refuza a priori exporturile de armament, așa cum cer unii, este o poziție pur ideologică. Înseamnă că refuzăm unor țări dreptul de a se apăra. Înseamnă că refuzăm în numele unei naivități oarbe cetățenilor, concetățenilor noștri dreptul la protecție. Deci, da, trebuie să controlăm strict exporturile de arme. Aceasta este o exigență juridică, morală și etică evidentă, dar refuzul exporturilor în numele unei utopii pacifiste înseamnă că deschidem calea altora care nu vor avea atâtea scrupule ca noi. Doamna, madame... Doamna Liumali. Aveți o întrebare cu cartonașul albastru. Vă rog, doamnă Lunacek. Merci. Mulțumesc. Doamna Marie, v-ați referit la faptul că acest raport ar avea un caracter uh, pacifist și că nu putem interzice statelor membre să exporte arme. Poziția comună a Uniunii Europene privind exportul de arme a fost adoptată de statele membre, de guvernele statelor membre, inclusiv de guvernul Franței. Și în această poziție comună se uh, regăsesc opt criterii despre statele în care nu pot fi exportate arme. De exemplu, dacă uh, într-un stat se desfășoară uh, un război și Arabia Saudită este în război cu Yemenul. În Yemen sunt bombardate obiective civile, sunt bombardate spitale, cartiere civile și mii de, se înregistrează mii de decese și datorită exporturilor de arme din uh, Uh, Franța, foarte posibil și din partea, din partea Regatului Unit, deci considerați că este, voi, este vorba aici de uh, prostii pacifiste. Discutăm despre pierderi de vieți omenești. Microfonul doamnei Ariomai nu, nu funcționează. Spuneam doamnei Lunacek că știu ce e războiul și în calitate de ministru al apărării am fost în țări în situație de război și am văzut ce înseamnă războiul. Deci știu foarte bine. În întrebarea dumneavoastră regăsesc două elemente. Pe de o parte, criteriile. Da, statele au fixat criterii și mai ales statele europene și eu am spus că Franța a fost țara cu criteriile cele mai stricte din lume în ceea ce privește controlul exporturilor de arme. asta în primul rând. Iar în ceea ce privește Arabia Saudită, vorbiți mult despre Arabia Saudită. Vă amintesc că eu sunt președinta delegației pentru relațiile dintre UE și țările din Golf. Dacă vorbiți despre Arabia Saudită, vorbiți și despre Iran și despre cei care fac la fel de mult rău populației din alte țări decât Arabia Saudită și nu uitați că o coaliția tuturor statelor arabe din Golf a intervenit la solicitarea guvernului legitim iemenit. Deci îmi spuneți că sprijiniți rebeli împotriva guvernului legitim? Aceasta este întrebarea pe care trebuie să vă puneți. Parola Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ana Gomes. Vă rog. Susțin absolut cele spuse de doamna Lunacek către doamna Marie și vreau să-i amintesc că prin președinția franceză, sub președinția franceză, ă, această poziție a devenit o poziție comună. Și doresc să mulțumesc colegei Valero pentru că raportul identifică problemele pe care le presupune exportul de arme din Uniunea Europeană. Și um, anumite state membre, precum Franța, nu au respectat poziția comună și au încălcat în mod sistematic aceste opt criterii. Mă refer aici la exportul de arme către Arabia Saudită în februarie 2016. Deja atunci se ceruse un embargo, având în vedere războiul oribil care este desfășurat împotriva Yemenului. Dar nu trebuie să uităm nici celelalte cazuri. Transferul de arme, fără să spui întrebarea care este natura regimului care importă acele arme, nu face decât să alimenteze conflictele, represiunea, amenință, amenință securitatea globală și chiar securitatea noastră a europenilor, pentru că țări, um, arme exportate către țări terțe revin în Uniunea Europeană prin traficul de arme și s-ar putea regăsi în mâinile unor grupuri teroriste, precum e cazul și în Franța. De aceea e nevoie de o autoritate de control independentă care să aibă un mecanism de notificare la îndemâna sa cu sancțiuni posibile și e nevoie și de un control după export, în așa fel încât să ne asigurăm că aceste arme nu sunt reexportate către utilizatori final care nu respectă criteriile poziției comune. Trebuie să garantăm că Regatul Unit, după Brexit, va fi, din punct de vedere juridic, uh, va trebui să aplice obligatoriu această poziție comună. Domnul Fielner, o minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe acest subiect este foarte ușor să o atitudine populară sau poate ar trebui să spun o atitudine populistă. Poți să spui că armele sunt groaznice, că ele ucid oamenii și, drept urmare, ar trebui să interzicem exporturile de arme. Punct. Însă, exportul de material uh, militar ține de politica de apărare și în uh, contextul politicii de securitate și de apărare, rare ori există adevăruri uh, simple ce țară cui vinde ce fel de arme trebuie analizat de la un caz la altul, pentru că situația poate să fie foarte diferită. Întrebarea care se pune este cine va lua decizia uh, finală. În uh, Suedia, majoritatea politicienilor consideră că Suedia este cea care trebuie să decidă uh, Uh, cum arată exporturile de arme de foc ale Suediei. Însă, în acest uh, raport, cei din stânga și ecologiștii se referă la o poziție comună, cer o abordare interguvernamentală, ne cer să renunțăm la suveranitatea noastră în domeniul uh, politicii de, secu- de securitate și uh, externă ca și cum subsidiaritatea este un principiu lipsit de însemnătate. Cred că trebuie să facem mai mult, să colaborăm mai bine cu această industrie producătoare de arme de, de, de foc, însă nu cred că putem impune o interdicție. Domnule Fielner, vi se adresează o întrebare prin intermediul cartonașului albastru. Acceptați? Doamna Valero, vă rog raportoare. Vă rog. Aș dori să vă întreb unde ați uh, găsit în acest uh, raport uh, precizarea că Suedia nu va mai putea să-și adopte propriile decizii? Poziția comună este un nivel minim stabilit de noi în comun. Și la fel, de, la fel ca mine, știți că în Suedia avem un cadru de reglementare, de fapt, și mai uh, robust, cu care vom continua. Partidul dumneavoastră este de aceeași uh, părere și partidul meu. Nu cerem nici de cum uh, oprirea exporturilor de arme, ci să stabilim uh, niște reguli comune pe care apoi să le respectăm cu toții. Vă mulțumesc foarte mult. Nu ați uh, menționat uh, diferența esențială între poziția comună și ce cereți dumneavoastră acum, și anume sancțiuni. Sanc- sancționarea celor care au o abordare diferită datorită faptului că situația în timp s-ar putea uh, schimba. Uniunea Europeană ar putea să sancționeze statele care au o părere uh, diferită și prin definiția dumneavoastră, se ajunge la un sistem interguvernamental și sunt sigur că acest raport va fi adoptat cu o mare majoritate, veți fi aplaudată pentru acest lucru, însă nu cred că există vreo posibilitate ca aceste sancțiuni să devină vreodată uh, realitate, pentru că, la fel ca mine, statele membre consideră că suveranitatea va fi, este foarte importantă și o vor apăra în continuare. Mulțumesc, doamna Soraya Post, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, mai întâi doresc să mulțumesc uh, doamnei raportor Valero pentru uh, tot ceea ce a făcut în calitate de inițiative feministe și în calitate de pacifistă convinsă, consider că întotdeauna este dificil să votăm când vine vorba de arme, indiferent uh, sub ce formă. Eu cred că trebuie să crească controlul asupra exporturilor de arme, um, ale Uniunii Europene. Vânzarea de armă la nivel uh, mondial um, este în creștere. N-ar fi mai bine să interzicem pur și simplu producția de arme? Națiunile Unite au interzis toate armele nucleare. Um, mișcările feministe și pacifiste sunt cele care au, apărut, au apărat această cauză și mult uh, timp am crezut că niciodată uh, nu va deveni realitate, dar pesimiștii au greșit pentru că a fost interzise aceste arme nucleare. Eu cred în această viziune că putem avea o lume mai bună fără arme și grație dialogului. Domnul Parniu are cuvântul domnule Într-o lume care e foarte dezordonată, instabilă, periculoasă, este ceva evident că trebuie să construim o Europa a apărării. Ieri era o realitate care devine din ce în ce mai puternică, iar astăzi e o necesitate care trebuie realizată și asta în acord cu valorile noastre, cu încredere, cu răspundere. Răspundere pentru a construi această Europa a apărării și au, s-au făcut pași înainte de un an de zile încoace și Parlamentul nostru trebuie să susțină aceste eforturi. Încredere, pentru că într-un stat de drept, precum al, al nostru, este deosebit de important acest lucru și raportul Valero cere pe bună dreptate un control al exporturilor de arme pentru a avea o transparență sporită în acest domeniu răspundere într-o Europa a apărării care să ne protejeze, încredere din partea cetățenilor în acțiunile noastre pentru securitatea noastră colectivă. Iată mesajul nostru european de astăzi. Grazie. Onorevole Cofferati. Mulțumesc, domnul Cofferati. Un minut, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt sincer convins că Europa are nevoie de noi reguli, um, reguli mai stricte și mai eficiente pentru a controla exporturile de arme. Cadrul sau situația actuală ne îngrijorează. Am observat două lucruri în ultimii ani. Pe de o, prima a fost amintită de mai multe ori astăzi. A crescut volumul exportului de arme din cele 28 de state membre ale UE. A doua ar merita mai multă atenție ne considerăm cu ne, ne confruntăm cu încărcare sistematică a celor opt criterii care trebuie să stea la baza acestui proces um, de uh, producere și vânzare de arme spre țările uh, care ne sunt clienți. Fără noi reguli, fără un sistem de sancțiuni care să fie demn de acest nume, vom continua Uh, să propovăduim pacea, dar uneori, chiar conștient, dar nu ne schimbă responsabilitatea, vom continua să alimentăm războiul. Deci, este, este indispensabil să facem lucrurile altfel, este indispensabil să adoptăm propunerea doamnei Valero. Pour terminer, monsieur... Și acum are cuvântul domnul Frunzulică. Uh, merci beaucoup, madame la Vă mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, este extrem de important să avem o punere în aplicare coerentă a poziției comune a Uniunii Europene, fără de care Uniunea Europeană o să-și piardă credibilitatea unui actor uh, de importanță globală care respectă uh, valori valoare adevărată. Exporturile de arme de foc ar trebui să fie supuse unor controle stricte, deci toate statele membre ar trebui să respecte criteriile minime precizate în poziția comună. Din punctul meu de vedere, pentru a pune în aplicare poziția comună, criteriile comune trebuie să fie respectate și mai uh, strict, mai ales ținând seama de ultimele cifre care ne arată că exporturile din cele 28 de state mari ale Uniunii Europene au reprezentat aproape 30% din toate exporturile globale de arme de foc. Și nu în ultimul rând, susțin impunerea unui mecanism dur de sancțiuni statelor membre care nu respectă uh, poziția comună. Bună ziua, dragi colegi, mai întâi și apoi deschidem procedura cash cu domnul Vliț. Stimată doamnă președintă, raportul Parlamentului Euro- European ne spune că există criterii comune stabilite deja din anul 2008, însă că nu, exist, nu s-au înregistrat progrese în legătură cu respectarea acestor criterii obligatorii. Tocmai de aceea eu sprijin ideea impunerii unui mecanism de sancționare a statelor membre care nu respectă aceste criterii și um, susțin această idee în mod uh, expres. Avem nevoie în cele din urmă de o coerentă și o adevărată politică externă a Uniunii Europene și să convenim un cadru de, comun de exportare a armelor de foc. Candidatul pentru postul de cancelar al Germaniei din partea socialdemocraților, Martin Schulz, spune că nu este posibil ca uh, să existe diferențe atât, de, diferențe atât de mari între statele europene privind uh, țările în care este posibil sau nu este posibil să fie exportate uh, arme de foc. De, de foc. Noi ne dorim să ajungem la un obiectiv, la o politică comună de exportare a armelor de foc pentru întreaga Europa. Mulțumesc, doamna Conecina. Děkuji, paní předsedkyně, vážené. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Raportul arată cât de periculoasă e situația. Volumul mare, mare de Uh, arme um, care fac obiectul tranzacțiilor uh, ne îngrijorează. Uh, multe dintre acestea ajung în Orientul Mijlociu. Raportul subliniază faptul că anumite state membre au parteneriate strategice cu țări care nu respectă drepturile omului, dar raportul nu arată fapt, nu, nu, nu prevede că trebuie să uh, Um, scadă exportul de arme. Bush a spus cu cât vom avea mai mulți soldați, cu atât mai multă pace vom avea. Uniunea Europeană este uh, primul exportator de arme din UE. Este o atitudine ipocrită. Are cuvântul doamna Sidanidos. Mulțumesc, doamnă președinte. Industriile de armament oferă arme forțelor armate și contribuie la PIB-ul statelor membre și există o concurență acerbă. Sunt multe astfel de întreprinderi implicate în diferite scandaluri, în diferite um, finanțări oculte și um, trebuie să ne asigurăm că acest lucru uh, va fi uh, rectificat pe viitor și că transferurile către țări terțe se fac în mod transparent. Industria armamentului în Europa, ca și factor uh, important în credibilitatea politicii de securitate și apărare, s-ar putea să fie pusă sub semnul întrebării, pentru că există anumite obiective dorite de către statele membre și, mai mult decât atât, nu avem o adevărată orientare reglementare la nivel uh, european. Uniunea Europeană nu face nimic, spre exemplu, uh, în ceea ce privește toate atacurile Turciei împotriva Greciei. Mulțumesc, care cuvântul domnul noi. Doamna președinte, mulți dintre cei prezenți aici suntem pacifiști convinși, dar nu trebuie să fim naivi. De aceea salut raportul echilibrat al doamnei Valero, care insistă asupra faptului că E nevoie de apărare, dar e nevoie și de industria de armament. Nu trebuie să fim naivi, pentru că știm foarte bine că Rusia, China sau Statele Unite au o industrie um, a armamentului um, uh, capabilă să concureze cu a noastră. Importante sunt criteriile pe care dorim să le promovăm. Respectarea drepturilor omului în țara importatoară, atât în interiorul țării, cât și la nivel internațional și respectul principiului precauției. Și din acest punct de vedere trebuie să fim foarte vigilenți pentru că am uh, constatat deja că anumite arme și uh, um, obiecte tehnologice am ajuns, au ajuns în țări care nu aveau intenție, intenții pacifiste și, bineînțeles, trebuie să luptăm împotriva uh, comerțului ilicit cu arme și este important să insistăm asupra acestor elemente în parlamentele naționale, dar și din ce în ce mai mult în Parlamentul European. Are cuvântul doamna Morvai. Stimați colegi, Ungaria, țara mea de origine, deja de mult timp, spune că trebuie să găsim sursa uh, adevărată a crizei migratorii. Conflictele armate uh, sunt cele care îi determină pe oameni să-și părăsească casele. Și trebuie să ne întrebăm cine sunt responsabili, pentru că nu Ungaria este responsabilă. Trebuie să ne întrebăm a cui a fost uh, ideea strălucită de a uh, combate regimul lui Assad din Siria, de a înarma multe grupuri armate, mulți dintre aceștia fiind teroriști. Uh, mulți care au avut de uh, profitat în urma acestor acțiuni. Ei bine, aceștia, uh, cei care au făcut toate aceste lucruri, ar trebui să um, primească toți acești refugiați. Apoi, cine a descoperit arme de, de distrugere în masă în Irak? Cine a avut de profitat în urma invaziei din, Isaac, din Irak? Poate ei ar trebui să își asume consecințele acestei crizii Uh, criza migratorii. Cine o să oprească pe toți cei care pleacă acum din Africa subsahariană înspre, înspre Europa? Trebuie să vedem cine sunt responsabili. Doamna Ward. Thank you very much. Mulțumesc. În acest moment, echipamentul de apărare și securitate, uh, târgul pentru echipament de apărare și securitate are loc uh, la Londra, așa cum se întâmplă la 2 ani. Sunt prezentate acolo, eh, sunt prezenți acolo peste 1500 de producători din întreaga lume cu arme de la uh, puști la tancuri. Um, mi Delegații militare vizitează acest târg, inclusiv din țările care încalcă drepturile omului și care se află în situații de conflict. Și um, Departamentul pentru Securitate al Regatului Unit consideră că târgul este crucial, dar este protejat um, de poliție, astfel um, uh, cei care fac comerț cu arme pot să-și încheie contractele uh, fără uh, să fie sub controlul public și toate acestea sunt plătite de contribuabilii britanici. Mă bucur de acest raport și mă alătur celor care doresc mai multă transparență. Acum are cuvântul domnul Caputo. Mulțumesc, doamnă președinte. Între 2012 și 2016, volumul armelor comercializate a ajuns la niveluri preocupante, mai ridicat decât în orice altă perioadă de 5 ani de la sfârșitul războiului rece încoace. A crescut cu aproape 10% față de cei 5 ani precedenți și um, s-a exportat mai mult spre țările considerate problematice conform uh, poziției Comisiei Europene, mai ales Lănuietul Mijlociu. Aceste date um, se înscriu într-un context internațional instabil și în evoluție și preocupant. Trebuie să introducem un nou criteriu în poziția comună, un criteriu care să țină cont de riscul de corupție um, și de reexportarea acestor arme pentru a pune capăt alimentării unor conflicte pe care dorim să le rezolvăm, pentru că este în interesul nostru. E nevoie de um, o cooperare mai bine între COARM și ACI pentru a înțelege mai bine țările de destinație și a identifica mai bine destinatorii finale a tehnologiei europene. Mulțumesc! Mulțumesc, s-a încheiat și Catch the Eye. Vă dau un cuvântul din nou dumneavoastră, domnului Mas- domnule Masicas, la finalul dezbaterii. Micro. Um, Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Iată că, din nou, e foarte clar faptul că exportul de arme Este un subiect extrem de complex, compus din diferite aspecte, laturi, latura umană, latura etică, economică, geopolitică, politică și așa mai departe. N-am să intru în aceste uh, aspecte acum, dar vreau să sprijin ceea ce a spus Michael Galer mai devreme în această dezbatere, și anume că toți exportatorii europeni de arme în Europa se bucură de sistemul cel mai solid de raportare și de evaluare a criteriilor care sunt în vigoare în momentul de față. Uh, poate sistemul cel mai solid din lume. Și cred eu că acest lucru poate nu e neapărat văzut Uh, în același fel de toată lumea, însă e un fapt care ar trebui să fie totuși recunoscut de către toată lumea, chiar și aici în Parlament. Au mai fost și două alte chestiuni specifice abordate. Mai întâi, exporturile de arme către țări din Orientul Mijlociu, mai ales către țări precum uh, Siria, Arabia, Irak, Yemen, M-am referit la criterii din aur. Iar criteriul numărul 2, și anume cel de respectarea drepturilor omului, a fost utilizat ca și motiv de respingere a unor licențe de export de 72 de ori în 2015 și de 89 de ori în 2016. Ați putea spune, da, poate nu e suficient, dar Vedeți că e un trend ascendent care trebuie notat. Apoi, în ceea ce privește apelurile referitoare la un eventual embargo european de export de arme către orice altă țară din lume. E bine, pentru asta e nevoie de un sprijin unanim din partea tuturor statelor membre europene. Și acum aș dori să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinie extrem de fructuos. Una din marile realizări ale poziției comune se referă la sporirea transparenței în chestiune legate de exporturile de arme și discuția noastră de astăzi demonstrează că eh, informația și detaliile sunt disponibile la nivel european și pot fi analizate de Parlament și de opinia publică. Și, de fapt, deciziile naționale sunt raportate în ceea ce privește exporturile de arme. Deci, pot fi puse sub semnul întrebării, se pot găsi răspunderi la nivel de autorități competente, se pot trage la răspunderea acestei autorități și asta are drept scop sporirea răspunderii și a transparenței. Este scopul chiar însuși al poziției comune. Poziția comună specifică în mod foarte clar faptul că deciziile de acordare de licențe rămân la competența la, sunt o competență națională a statelor membre. Acum, în acest context de competență națională, poziția comună europeană susține o convergență sporită prin diferite elemente, cum ar fi împărtășirea informațiilor. Și aceste convergențe întotdeauna sunt o muncă în derulare. Îmbunătățirile care au fost înregistrate ca urmare a adoptării poziției comune au dus la convergență sporită și analiza parlamentară la nivel național și european, așa cum uh, uh, s-a solicitat în acest raport, în mod clar, cu siguranță va reprezenta un stimulant pentru o convergență sporită, accentuată pe viitor. E clar că împărtășim același puncte de vedere și vreau încă o dată să subliniez rolul important al Parlamentului European pentru menținerea acestui subiect pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult și acum dăm cuvântul doamnei raportor Bodil Valero. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că această dezbatere a demonstrat că putem avea perspective diferite și ne-a demonstrat cât de important este acest subiect. Aș dori să-i răspund domnului Van Orden, Van Orden care s-a plâns că nu discutăm și despre restul lumii. Mai bine, noi discutăm despre examinarea exporturilor de arme din partea Europei. Tocmai de aceea ne concentrăm pe acestea. După cum am precizat deja, nu discutăm despre oprirea tuturor exporturilor de arme, nici nu, nici nu punem sub semnul întrebării dreptul statelor de a se apăra, pentru că foarte mulți membri ai Parlamentului European par să interpreteze în acest Uh, fel raportul meu pe care și îi îndemn pe toți aceștia să citească cu mare atenție raportul pe care o să-l votăm mâine. Am menționat deja poziția comună, care este o, o legislație foarte bună dacă este respectată. Însă, după cum am văzut, aceste criterii sunt încălcate de, în, în mai multe cazuri. Uh, este un studi- acest lucru ne, ne este demonstrat de un studiu efectuat de Comisia europeană și cu, to- și cu toate și în același timp statele membre pot respecta niște reguli și mai stricte decât cele din poziția comună. Dar mă întreb dacă acest lucru este adevărat. Franța, am auzit că Franța sau Regatul Unit ar dispune de cel mai strict cadru de reglementare, Suedia ar, ar afirma același lucru despre propriul său cadru de reglementare. E bine, Trebuie cu toții să respectăm regulile pe care le-am convenit împreună. Este posibil să există reguli și mai stricte decât poziția comună, însă poziția comună este minimul care trebuie să fie respectat. Există și acordul privind uh, comerțul comercializarea de arme, care conține un articol care nu se regăsește, de exemplu, în legislația din uh, Suedia, și anume violența bazat, exercitată în funcție de uh, sex. Sper că pe viitor și acest criteriu va fi uh, respectat.